Next part of our meeting. Bună ziua, doamnelor și domnilor, să începem ședința. Îi urăm bun venit ministrului Peter Plavcean, ministru pentru educație, știință, cercetare și sport în Slovacia. Temele acestea sunt foarte interesante din punctul nostru de vedere. aspectele importante care vor, vor, discut, vor fi discutate în timpul președinției slovace sunt uh, punerea, uh, raportul de punere în aplicare a programului cadru 7 și a Orizont 2020. Este un fel de revizuire la jumătatea parcursului, pentru că în cazul uh, pro, programului cadru 7 vorbim despre un raport de punere în aplicare ci putem vorbi despre o revizuire la jumătatea parcursului și pentru Orizont 2020. Și mai avem și strategia Comisiei, strategia spațială a Comisiei. Trebuie să ne pregătim de asemenea pentru cel de-al nouălea program cadru. Asta pentru că peste un an, un an și jumătate vom începe să pregătim co con uh, programele concrete pentru perioada 2021-2027. Prin urmare, domnule ministru, suntem foarte încântați să vă avem alături de noi astăzi și vă voi da acum cuvântul pentru o prezentare introductivă. Aveți cuvântul, domnule ministru. Mulțumesc. De la bun început aș vrea să vă mulțumesc pentru primirea călduroasă în Parlamentul European. Sunt încântat să am ocazia de a vă prezenta programul și prioritățile președinției uh, slovace a Consiliului Uniunii Europene în domeniul științei, cercetării și uh, spațiului. Sunt încântat că astăzi vom putea discuta împreună ambițiile președinției slovace în ceea ce privește crearea unor uh, idei comune europene și valori comune europene. Și vom avea posibilitatea de a discuta pașii de întreprins pe viitor pentru adâncirea Uniunii Europene din punctul acesta de vedere. Iată, președinția slovacă vine într-o perioadă tumultoasă pentru Uniunea Europeană. Slovacia își dorește să dea un nou impuls în următoarele șase luni Uniunii Europene. Programul nostru reflectă până la urmă doleanțele noastre de întărirea Uniunii Europene și de recâștigarea încrederii cetățenilor europeni în proiectul european. Prin urmare, programul nostru se bazează pe doi piloni. În primul și în primul rând, agenda pozitivă și în al doilea rând, soluțiile durabile. Suntem de părere că Uniunea Europeană trebuie să susțină proiectele care reprezintă într-adevăr sau aduc ele o valoare adăugată pentru cetățeni și economie. În timpul președinției slovace vrem să, propo- uh, să venim cu soluții care țin cont uh, nu doar de provocările curente, ci țin și de provocările pe termen lung. Încercăm să de- vom încerca să depășim uh, fragmentarea și să aducem mai aproape uh, Uniunea Europeană de cetățenii săi. Stimați membri ai Parlamentului European, am astăzi ocazia de a vă familiariza cu limba slovacă și voi prezenta prioritățile noastre în ceea ce privește educația, știința, cercetarea și sportul în limba mea maternă. După cum uh, e scris negru pe alb în programul național, marele, marile ambiții ale președinției slovace în ceea ce privește știința, cercetarea și spațiul constau până la urmă în promovarea talentului. Viitorul Europei depinde de cetățenii săi. În societatea noastră dinamică, Atenția noastră trebuie să se direcționeze spre dezvoltarea potențialului uman. Președinția slovacă consideră cu fermitate că sprijinirea și susținerea talentului va duce la creșterea competitivității, la creșterea incluziunii sociale și la dezvoltarea, evoluția personală a fiecărui individ în parte. Fie că vorbim despre abilități, atitudini, comportament, până la urmă talentul e clar hotărător pentru uh, evoluția cetățenilor. În următoarele decenii, cercetarea și inovarea vor fi esențiale pentru uh, dacă e ca Uniunea Europeană să-și păstreze rolul de lider la nivel uh, economic. Slovacia crede cu fermitate în puterea ideilor și în capacitatea acestora de a genera creștere economică și de a ajuta la dezvoltarea societății. Președinția slovacă va încerca să sprijine cercetarea, inovarea și se va concentra în special pe tânăra generație. Ne dorim să venim cu măsuri care să-i ajute pe tinerii cercetători, vom încerca să uh, creștem uh, gradul de atractivitate a unei cariere științifice și vom încerca să atragem investiții în cercetare și dezvoltare. Împreună cu dumneavoastră vom încerca să găsim uh, soluțiile necesare pentru eliminarea tuturor barierelor care îi împiedică în momentul de față pe tinerii cercetători europeni în demersurile lor inovatoare. Din acest punct de vedere, președinția uh, slovacă va lupta pentru adoptarea concluziilor Consiliului, astfel încât o nouă generație de cercetători europeni să fie creată. Vom sprijini mobilitatea acestora, vom sprijini de asemenea creșterea gradului de atractivitate a carierei de cercetător, Vom sprijini de asemenea înclinațiile cetățenilor uh, și tinerilor, în special în direcția științei și cunoașterii. Declarația de la Bratislava va fi adăugată, anexată concluziilor Consiliului. Această declarație a fost uh, sau va fi creată de un uh, număr de cercetători excelenți din întreaga Europa, o serie de asociații Uh, de asemenea, um, care au experiență în ceea ce privește colaborarea cu tinerii cercetători. Directoratul General pentru Cercetare și Dezvoltare va fi de asemenea implicat în redactarea acestei declarații. Au fost deja organizate o serie de întâlniri uh, pentru uh, elaborarea acestui document Um, a avut loc, spre exemplu, uh, un uh, loc, un uh, seminar la Bruxelles în martie 2016 la care au, a partic- au participat o serie de cercetători tineri, reprezentanții ai comisiei, iar această, acest eveniment, acest seminar a fost continuat cu o conferință la reprezentanța Slovaciei de la Bruxelles, Uh, pe data de 13 iunie 2016. Ne concentrăm în acest document pe barierele cu care trebuie să se confrunte uh, cercetătorii tineri în Europa și pe soluțiile necesare pentru eliminarea acestor bariere. Rezultatele acestor discuții și uh, rezultatele Consiliului pentru Competitivitate, care a fost, a fost organizat pe 18-19 iulie la uh, Uh, sau va fi organizat la Bratislava, vor uh, fi compilate și vor fi anexate Consiliul, uh, declarațiilor sau concluziilor Consiliului și vor fi adoptate în uh, Bruxelles. De asemenea, vom încerca să creăm un ecosistem european pentru cercetare și dezvoltare. Ne vom concentra pe IMM-uri în special. Vom încerca să îmbunătățim condițiile cadru pentru cercetătorii din Uniunea Europeană, în special uh, atunci când vine vorba despre companiile nou înființate și pe, atunci când vine vorba de IMM-urile care cresc uh, într-un ritm rapid și care cu siguranță sunt esențiale pentru inovare și cercetare. Ne dorim ca împreună să găsim soluții pentru eliminarea barierelor legislative și non-legislative cu care se confruntă aceste companii în Uniunea Europeană în momentul de față. Consiliul European pentru Inovare, care își dorește să uh, promoveze o serie de proiecte de inovare, merge mână-mână până la urmă cu ambițiile președinției slovace în ceea ce privește crearea acestui ecosistem propice inovării și companiilor inovatoare. Extinderea participării la programul Orizont 2020 este deosebit de importantă din perspectiva președinției noastre. Evaluarea ex post al celui de-al șaptelea program cadru ne va folosi în acest sens. La fel vom folosi și revizuirea la jumătatea parcursului a programului Orizont 2020. Pe baza acestor uh, rapoarte și concluzii vom încerca să atragem alături de noi și să găsim soluțiile pentru a face asta tot mai mulți parteneri. Considerăm că, în continuare, Orizont 2020 ar trebui să se axeze pe proiecte excelente uh, care să fie implementate în toate regiunile Uniunii Europene. Noi suntem de părere că există în continuare echipe de cercetători extraordinare în Uniunea Europeană care nu participă însă la programul cadru Or- Orizont 2020. O discuție pe marginea extinderii acestui uh, program ne-ar putea oferi posibilitatea de a sublinia avantajele acestui program. Politica spațial, spațială și uh, tehnologia, în acest sens, ne-ar putea ajuta să depășim multe dintre provocările deja existente și viitoare. Explorarea și strategia spațială sunt esențiale pentru uh, economia globală. Tehnologia aceasta ajută și afectează viața cotidiană a cetățenilor europeni, deoarece este folosită uh, pentru bunătățirea comunicațiilor, a uh, navigației, etc. Statele Unite ale Americii, Rusia și China investesc din ce în ce mai mult în programele lor spațiale. Prin urmare, și Uniunea Europeană trebuie să continue a avea uh, ambiții pe măsura potențialului ei în acest domeniu. Considerăm că Uniunea Europeană trebuie să lupte pentru crearea unei uh, politici spațiale uh, viabile și uh, considerăm că Uniunea Europeană trebuie să își asume rolul de lider în această economie deosebită de, în acest sector economic deosebit de competitiv. Dar pentru asta știința, cercetarea, inovarea, infrastructura, industria trebuie să fie adaptate astfel încât Uniunea Europeană să poată dezvolta și pune în aplicare programe spațiale complexe. Președinția slovacă, de asemenea, va încerca să uh, sprijine noi tipuri de cooperare în domeniul politicii spațiale. Considerăm că Uniunea Europeană trebuie să aibă un, o cooperare strânsă uh, la nivelul Comisiei statelor membre și uh, Agenției Spațiale. În momentul de față, relația aceasta de cooperare înflorește. Dar dialogul trebuie să fie continuat între toți actorii implicați pentru ca Uniunea Europeană să aibă într-adevăr o politică coerentă și complexă uh, în domeniul spațial. Președinția slovacă își dorește să sprijine tinerii cercetători în acest domeniu al uh, cercetării spațiale. Dorim să-i sprijinim pe experți în domeniu, dar dorim să sprijinim și tinerii implicați uh, în activități conexe. Președinția slovacă dorește să aibă o colaborare strânsă cu Comisia și cu Agenția Spațială Europeană în uh, ceea ce privește punerea în aplicare pe viitor a programelor Copernicus și Galileo, care pot reprezenta noi oportunități pentru operatorii europeni, pentru industrie, pentru piață de asemenea. Ambele programe trebuie în continuare să fie vector de creștere economică, deoarece pot contribui la crearea unor noi servicii, la evoluția de care industria, cetățenii europeni și, bineînțeles, IMM-urile au cu toții nevoie. Președinția slovacă își dorește să meargă pe urmele președinției olandeze în ceea ce privește buna cooperare cu Comisia Europeană, statele membre și Agenția Spațială Europeană în ceea ce privește crearea și punerea în aplicare a unei uh, politici comune spațiale. Vom încerca să venim cu priorități clare uh, în ceea ce privește știința, cercetarea și spațiul iar aceste priorități ale noastre vor fi uh, prezentate nu doar în cadrul uh, instituțiilor europene, ci și în evenimente, în cadrul unor evenimente externe, majoritatea dintre ele organizate în uh, Slovacia. La, în iulie, la Bratislava, vom discuta concluziile Consiliului în ceea ce privește sprijinirea tinerilor cercetători și uh, sporirea investițiilor uh, în, pot- în potențialul uman în sectoarele acestea ale cercetării și uh, științei. De asemenea, dorim să venim cu uh, propuneri care să sprijine de asemenea crearea unui ecosistem propice pentru cercetare și dezvoltare. Vom discuta de asemenea posibile modalități de îmbunătățire a condițiilor de care se bucură cercetătorii europeni sau în momentul de față și de care ar trebui să se bucure pe viitor. De asemenea, în septembrie vom discuta problema finanțării în cursul unei conferințe la Bratislava de asemenea. Președinția slovacă va organiza și o întâlnire cu participare, o participare Uh, largă uh, la care invitatul de marcă va fi ETC. Vom încerca să venim cu sfaturi și recomandări concrete în ceea ce privește elaborarea de proiecte uh, care ar putea fi eligibile pentru finanțarea europeană. Vom atrage alături de noi o serie de reprezentanți ai industriei, decidenților politici, ai IMM-urilor, ai uh, mediului academic, etc. Problematica cercetării și inovării în contextul uh, creierii Uniunii Energiei va fi discutat la finele anului, uh, în, lunii noiembrie sau începutul anului decembrie tot la Bratislava. Este de fapt o continuare a seriei de conferințe organizate de obicei de președințiile Consiliului European. Această conferință are drept obiectiv crearea unei platforme internaționale de discuții uh, a tuturor temelor esențiale în contextul politicii energetice europene. Vom discuta de asemenea și politica de cercetare și inovare. Uh, conferința aceasta ne va permite să discutăm și viitoarele provocări în domeniul energiei. De asemenea, președinția slovacă dorește să organizeze un, uh, o conferință pe tema științelor umaniste, de asemenea. Vom discuta acolo despre provocările, uh, spre exemplu, uh, șomajul, xenofobia, rasismul, provocări care trebuie să fie combătute. Pregătim o conferință internațională de asemenea pe tema reindustrializării europene. Vom discuta despre nanotehnologie, biotehnologie, materiale superioare și producție. Obiectivul acestei conferințe este acela de a sublinia uh, importanța cercetării și inovării în uh, domeniul uh, economic și în special ne vom Uh, referi la reindustrializarea Europei. A oferi asistență cercetătorilor europeni uh, este una dintre preocupările noastre și, uh, prin urmare, vom organiza o conferință și pe tema aceasta. pe 23 noiembrie la Bruxelles vom organiza un eveniment care va va sublinia importanța inovării, participării cercetătorilor în contextul programului Orizont 2020. Cu această ocazie vreau să vă informez că Consiliul pentru Competitivitate pe cercetare va avea loc uh, pe 29 noiembrie 2016. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept colaborarea cu dumneavoastră pe viitor. Vă mulțumim, domnule ministru, pentru prezentare și vă dorim mult, vă dorim mult succes în activitatea uh, președinției dumneavoastră în domeniul cercetării Orizont 2020. Și acum, haideți să trecem la dezbatere. În numele PP dau cuvântul domnului Pipar. Aveți cuvântul. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Minister. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare impresionantă a obiectivelor pe care vi le stabiliți în timpul mandatului președinției. Am două întrebări. Una se referă la domeniul cercetării. Ați vorbit uh, despre cercetarea ecologică și despre faptul că doriți să implicați uh, IMM-urile. Da, cred că este o direcție bună aceasta, dar cum evaluați uh, situația și cum vedeți legătura cu fondul FC, fondul Juncker. Avem acest nou fond pentru creștere care ia garanții din banii cercetării, din banii pe care îi avem în buget pentru cercetare. Deci ia de acolo garanții și acest lucru uh, vrea să Uh, transfere, prin aceasta se vrea transferul de fonduri către proiecte de risc, proiecte ecologice, proiecte ale IMM-urilor. Um, doriți să susțineți uh, acest uh, proces? Există rezultate în țara dumneavoastră, de exemplu? Eu în Germania încă aștept rezultatele fondului Juncker. Cum se potrivește domeniul cercetării uh, cu acest uh, nou fond pentru creștere la nivel european, mai ales uh, în contextul um, companiilor cu capitalizare medie. Și a doua întrebare se referă la cercetarea spațială, ceea ce ați prezentat sună foarte bine. Însă, dacă vrem să vorbim despre o politică spațială europeană, mie îmi lipsește puțin viziunea încotro putem să ne îndreptăm concret. Bun, avem programul Galileo, bun, avem Airbus-ul și alte chestiuni, dar atunci când uh, vreți să faceți ceva în contextul politicii spațiale europene, în ce direcție vedeți um, lucrurile? Uh, ce vreți să faceți în următoarea jumătate de an? Cum um, se pot implica uh, regiuni, uh, întreprinderile mici și mijlocii din anumite regiuni în uh, politica spațială. Aveți inițiative în acest sens? Mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Și acum aș dori să o rog pe doamna Libațca să ia cuvântul în numele Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, Domnule ministru, vă rog să vă așezați uh, căștile. Am ascultat cu mare interes uh, prezentarea dumneavoastră și am două întrebări. Se pare că această, în această dimineață, um, discutând cu comisarul responsabil pentru cercetare și inovare, i-am tras atenția și vreau să vă atrag și dumneavoastră atenția asupra faptului că există un dezechilibru geografic Uh, între beneficiarii programului Orizont 2020. Se pare că există o, uh, o participare disproporționată între țările, între vechile state membre și statele din Europa Centrală și de Est. Nu știu dacă cunoașteți cauzele acestui dezechilibru geografic în, cad- în cadrul Orizont 2020, dar dat fiind acest dezechilibru, cum veți încerca să vă asigurați uh, că cercetătorii din întreaga Uniune Europeană au acces egal la Orizont 2020. Apoi, domnule ministru, ați vorbit despre mobilitatea tinerilor uh, oameni de știință și a tinerilor cercetători. Uh, cred că există un program care este salutat de cetățenii europeni, Erasmus Plus, însă dacă ne uităm la fondurile disponibile pentru tinerii cercetători uh, în cadrul Erasmus Plus, acestea nu sunt impresionante. Știm că există granturi uh, pentru anumite state membre și alte state membre impun, de exemplu, impozite asupra acestor uh, granturi, ceea ce um, îi împiedică pe tinerii cercetători să le acceseze. În cadrul președinției slovace veți dedica o parte din uh, reuniunile pe care le aveți programate pentru a face ceva, astfel încât toată lumea să aibă acces egal la aceste granturi. Președintele, vă mulțumesc pentru această întrebare, doamnă, și acum vreau să-l rog pe domnul Toșenovski să ia cuvântul în numele ECR. Vatistov, bardzo proșu. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já vás také... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să vă urez bun venit în comisia noastră, domnule ministru. Comisia ITRE se specializează, uh, pune accentul asupra industriei uh, și cercetării și consider că prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă. Apreciez în mod deosebit uh, faptul că vreți să vă adresați în mod special tinerilor cercetători. Pentru că știm că aceștia se află într-o situație dificilă. Foarte adesea le este foarte greu să facă progrese, să își desfășoare activitatea și știu că există o, uneori uh, o reticență a acestora să folosească fondurile din programul Orizont 2020 pentru că structurile sunt complicate, birocrația este destul de mare și foarte adesea doar marile institute de cercetare pot să acceseze fonduri pentru că ele au mai multă experiență deja și de aceea vă țin pumnii să reușiți să deschideți puțin mai mult această ușă de acces la Orizont 2020. Știu că nu va fi ușor, dar uh, în orice caz apreciez um, uh, hotărârea dumneavoastră de a vă uh, de veni în întâmpinarea tinerilor cercetători. Ați vorbit și despre industria spațială, despre marile proiecte, cum sunt Galileo și Copernicus. Uh, care poate sunt cele mai mari proiecte ale Uniunii Europene din punct de vedere financiar. Și aici am o întrebare. Cum considerați că se poate uh, disemina Uh, informația cu privire la aceste programe. IMM-urile și societatea trebuie să uh, știe că există aceste programe și aplicațiile aferente lor, astfel încât acestea să fie mai uh, folosite, astfel încât opinia publică să vadă foarte clar de ce anume s-au investit fonduri atât de mari în aceste programe. Și, încă o dată, vă țin pumnii, vă vom susține uh, Uh, în toate eforturile dumneavoastră de a aduce mai aproape de cetățeni uh, cercetarea și știința în Europa, pentru că acestea, într-adevăr, sunt pietrele de hotar care țin uh, Europa împreună și care vor duce înainte. Deci vă urez mult succes în această luptă de o jumătate de an care vă stă în față. Mulțumesc, spune președintele. Dacă îmi permiteți, domnule ministru, și eu vreau să adaug câteva întrebări celor adresate de colegii mei. o întrebare referitor la cercetare și la cloud computing. Pentru că avem așteptări foarte mari. Și în al doilea rând, o altă chestiune importantă, Consiliul European al Inovării, o nouă propunere pe care domnul comisar uh, Moedaș a prezentat-o pe larg acum câteva ore la sesiunea noastră de dimineață. Am dorit să știm care este poziția dumneavoastră la președinția slovacă pe aceste subiecte. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul, dragi colegi? Domnul Rubic, nu v-am văzut înainte. De aceea am uh, trecut eu la întrebări. Da, vreau să îmi cer scuze că am ajuns puțin mai târziu, dar uh, și în Comisia pentru Dezvoltare tocmai uh, avem vizita președinției slovace și e interesant de văzut că președinția slovacă fixează obiective care sunt importante pentru noi toți. Pe mine m-ar interesa să știu care este situația Institutului European al Tehnologiei, care, sunt, uh, care este planificarea în detaliu, care vor fi um, punctele importante în timpul președinției slovace în ceea ce privește institutul. Mulțumesc, doamna Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, ca și domnul Rubic, vreau să-mi cer scuze că am venit mai târziu. Am avut o grupă de vizitatori și am făcut uh, reclamă Uniunii Europene în fața lor. Am o întrebare și eu pentru domnul ministru, referitor la Galileo și la Copernicus. Galileo și Copernicus intră în faza operațională acum. Deci trebuie dezvoltate modele de afaceri uh, și trebuie deci fructificate uh, aceste programe din punct de vedere economic și aș vrea să știu ce fel de planuri aveți, ce fel de uh, demersuri veți întreprinde pentru a entuziasma pe cei din lumea afacerilor în legătură cu aceste programe. În întreaga Europa, da, se muncește foarte mult, dar dacă se face un sondaj, nimeni nu știe că noi, europenii, suntem cei care au creat programul Copernicus. Și în timpul președinției dumneavoastră, poate că ați putea să promovați un pic mai bine aceste programe și toate eforturile de cercetare în ceea ce privește observarea Pământului și a programului Galileo, astfel încât să devină mai vizibile programele noastre, care sunt niște, totuși niște povești de succes. Mulțumesc. Doamna Virkunen, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Și eu am ajuns mai târziu, nu am auzit întreaga prezentare, dar aș dori și eu să profit de ocazie pentru a adresa o întrebare domnului ministru, pentru că, după cum știm, Educația și cercetarea reprezintă baza pentru creștere, locuri de muncă și inovare în Europa. Așadar, aș dori să aflu poziția dumneavoastră despre educația și cercetarea în Europa. În ce domenii considerați că ar trebui să punem accentul în educație? Care sunt părțile bune și unde e nevoie de mai multe eforturi uh, dacă vrem să ne asigurăm că avem o calitate bună în educația în Europa, astfel încât să avem succes și să fim competitivi și pe viitor. Mulțumesc, doamnă, pentru întrebări. Dragă domnule ministru, am încheiat deci runda noastră de întrebări. Dacă îmi permiteți, vă dau cuvântul pentru a putea răspunde. Floor yours, Aveți cuvântul, domnule ministru. prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať za... Da, în primul rând vreau să-mi exprim recunoștința pentru toate întrebările dumneavoastră. Unele dintre acestea includeau chiar anumite recomandări pentru următoarele șase luni. În întrebările dumneavoastră am uh, putut uh, observa o serie de idei foarte pozitive pe care încerc, vom încerca să le fructificăm în timpul mandatului nostru. Am să încerc să rezum uh, răspunsurile mele. Vă mulțumesc pentru întrebările care exprimă susținerea pentru micile, întreprinderile mici și mijlocii care sunt inovatoare și în ceea ce privește planul Juncker, vreau să vă spun că există deja o serie de companii uh, de talie medie de succes în Europa care au un potențial uh, global. Sunt câteva exemple din statele membre pe care dorim să le facem mai vizibile în timpul președinției noastre. Așadar, vom uh, fi deschiși în fața statelor membre care să ne poată spune ce funcționează bine la nivel național și european și unde sunt uh, dificultățile și cum putem să remediem problemele pentru a putea să creăm uh, niște ecosisteme de cercetare inovatoare care să funcționeze foarte bine în Europa și care să mm, fie și în beneficiul IMM-urilor în cele din urmă. În ceea ce privește programele pe care le-ați menționat mai mulți dintre dumneavoastră, inclusiv doamna Levitska, um, cum ar fi Erasmus Plus, da, e un program important și știu că sunt mai multe obstacole pe care sper să le putem uh, îndepărta, pentru că din cauza lor proiectele nu au succesul pe care ar putea să-l aibă. De asemenea, cum s-a spus adesea, cercetătorii adesea nu sunt doritori să participe la activitățile de cercetare finanțate prin aceste proiecte din cauza poverii administrative. În noiembrie va avea loc uh, o conferință în care vom putea să facem, să avem un schimb de opinii și să încercăm să găsim soluții la aceste probleme. Pentru că, într-adevăr, barierele acestea trebuie eliminate. Trebuie să creăm un mediu care să permită creșterea eficacității acestor programe. Și, de asemenea, ar trebui, de asemenea, să se remedieze și acest dezechilibru de participare între vechile și mai noile state membre. O altă întrebare la care doresc să răspund este cea care se referă la industria și la cercetarea spațială. Domnul Pipa și domnul Toșenovski s-au focalizat asupra acestui subiect și le mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește grupul de lucru privind spațiul, vom uh, face prezentări uh, referitoare la IMM-urile care folosesc date spațiale. Vrem să le arătăm politicienilor, diplomaților și cetățenilor europeni că programul Copernicus a devenit foarte atractiv în ultimii ani și într-adevăr este aplo- aproape complet operațional în acest moment și ar trebui popularizat. Cunoștințele acestea ar trebui să fie diseminate astfel încât să se cunoască mai multe despre acest program. Deci e un punct care e important în, pe agenda noastră. Cetățenii, cetățenii trebuie să afle de aceste programe, astfel încât uh, ele să fie din ce în ce mai utilizate. Apoi, a urmat o întrebare referitoare la la cloud computing și la cloudul european în domeniul cercetării. Într-adevăr, în acest moment economia trece printr-o perioadă de schimbări rapide și trebuie să facem tranziția către o altă modalitate de operare. Ar trebui, deci, să ne focalizăm asupra procesării, posibilității de a procesa rapid volume mari de date. Și acest, uh, această posibilitate trebuie să fie astfel prezentată încât piața unică să beneficieze de pe urma acestei posibilități. Președinția slovacă va discuta, deci, uh, diversele, despre potențialul um, pachetului digital care a fost lansat în aprilie în acest an, iar în noiembrie Comisia va oferi informații referitoare la modul în care pot fi îndepărtate sau depășite barierele cu care încă ne confruntăm. Domeniul Open Science este un domeniu care trebuie să aducă beneficii și lumii cercetătorilor și publicului general și sectorului privat. Și de asemenea ar trebui să crească calitatea cercetării în urma utilizării acestui sistem. Doamna Virkunen a întrebat despre calitatea învățământului universitar. Din punctul meu de vedere, toate actele legislative dintre, din statele membre care se focalizează asupra învățământului superior fac trimitere la importanța cercetării științifice și cred că activitățile care susțin cercetarea, inclusiv uh, cea universitară, să contribuie la creșterea calității învățământului. Sigur, un învățământ de înaltă calitate este strâns legat de cercetarea de înaltă calitate și de aceea susținerea unei cercetări de înaltă calitate este o ambiție a tuturor statelor membre și de aceea noi vom susține toate activitățile care doresc să crească calitatea cercetării și, de asemenea, cantitatea cercetării care are loc în Europa. Mulțumesc! Președintele, vă mulțumim, domnule ministru, pentru răspunsurile dumneavoastră. A fost foarte important pentru noi să putem uh, discuta toate aceste chestiuni esențiale, cum ar fi cercetarea, inovarea, educația. La începutul președinției dumneavoastră și acum vă dorim mult succes, pentru că succesul dumneavoastră va fi succesul uh, întregii Uniunii Europene. Toate cele bune pentru următoarele șase luni și vă mulțumesc pentru această vizită în Parlamentul European și în Comisia noastră. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, dear colleagues, uh, we go to the Stimați colegi, ajungem la punctul 13, măsuri pentru a asigura aprovizionarea cu gaze. Dați-mi voie pentru un început să fac câteva observații în calitate de raportor pentru acest regulament. În primul rând, pe lângă cele 125 amendamente ale proiectului meu de raport, membrii au depus 763 de amendamente și am ajuns așadar la un total de 888 de amendamente la propunerea comisiei. Amendamentele afectează toate elementele majore ale propunerii comisiei, printre care definirea consumatorilor protejați și a serviciilor sociale esențiale, compunerea, constituirea regiunilor, standardele de aprovizionare și de evaluare de risc, acțiuni pre, act, planuri de acțiune uh, preventive, planuri de urgență și obligații impuse asupra furnizorilor de gaze uh, și uh, cerințe de informare în cazul unei crize. Mai mult, numărul de amendamente reiau propunerile raportorului de a înființa coridoare de aprovizionare de urgență. În fine, în ultimul rând, numeroase amendamente au obiectivul de a consolida rolul măsurilor de eficiență energetică pentru a asigura securitatea aprovizionării. Cred că ar trebui să controlizăm și timpul, nu? Trebuie să încep din nou, de la bun început, nu este cazul. Deci câteva observații de ordin general, dacă îmi permiteți. Acest regulament privește apărarea, asigurarea în cazul unei crize majore credem într-o piață internă a energiei și atâta timp cât este posibil, trebuie să utilizăm toate posibilitățile de pe piață. Însă, în cazul unei crize majore, avem nevoie de o evaluare de uh, risc, acțiuni prevent, un plan de acțiuni preventive și planuri de urgență. Ca ultim ca ultimă măsură, și sperăm că nu va fi cazul niciodată, dar trebuie să fim oricum pregătiți, utilizăm o acțiune de solidaritate. Solidaritatea ca obligație juridică de ultim resort. Ceea ce, ce este foarte important în cazul acestor acțiuni pentru solidaritate ca obligație eh, juridică. Să definim clien, clienții protejați. Nu cred că ar fi foarte dificil dacă ținem cont de uh, minim. Dacă este minim, atunci putem să convenim între toate statele membre și toți eurodeputații. Însă, măsurile de compensare nu sunt așa de ușor de decis. Deci, va fi în primul rând, va fi prima problemă foarte importantă în munca noastră pentru cu raportorii din umbră. Regiunile, a doua problemă. Cum să, trebuie să funcționeze aceste regiuni? și cum să propună evaluările de risc, planurile de acțiune, împreună cu coridoarele de, de aprovizionare de urgență, care ar putea să fie foarte importante în viitor. Și operațiunile europene viitoare vor fi foarte importante. Suntem în legătură cu operatorii în legătură cu această problemă. Și ultima problemă care ar putea să fie și ea foarte importantă este ține de notificarea contractelor cele, celor mai importante către Comisia Europeană. Expost în cazul cazurilor interguvernamentale, în caz, cazul contractelor majore, așteptăm notificare ex ante. Însă în acest caz eh, este vorba de o notificare ex post a eh, unor eh, contracte foarte importante. Probleme cu ar, cum ar fi măsurile pentru eficiența energetică, care pot să ne ajute în anumite situații dificile, nu sunt o propunere dificilă de adăugat la propunerea mea. Vă mulțumesc așadar foarte mult pentru răbdare. Trecem, dăm cuvântul raportorilor din umbră. În partea Socialiștilor și Democraților, doamna Griffin. Da, mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru cooperarea pe acest dosar. Uh, securitatea acest alimenta, alimentării nu poate să fie garantată, trebuie să fie mm, bazată pe durabilitate și prin amendamentele noastre subliniem că eficiența energetică și utilizarea energiilor regenerabile sunt cheie pentru reducerea consumului de gaz și pentru reducerea dependenței pe importuri. Considerăm că orice analiză de securitate trebuie să țină cont de obiectivele de climă și de energie și vrem să se includă măsuri politice pentru a reduce consumul de gaze prin, uh, reducere, prin îmbunătățirea eficienței energetice. Trebuie să se țină cont de uh, cererile uh, Uh, necesitățile reale pentru a evita situațiile infrastructurilor inutile din trecut. Trebuie să se ține cont și uh, de amprenta uh, de emisii. Trebuie să se ține cont și despre de furnizarea de gaze. Susținem și cooperarea regională prin coridoare de urgență. riscurile care rezultă din perturbarea rețelelor de aprovizionare trebuie să fie gestionate la nivel comunitar și măsurile ar trebui să fie mm, hotărâte de către statele membre împreună prin măsuri de urgență comune, însă care să nu înlocuiască evaluările și planurile naționale. În acest, în acest sens, propunem un alt nivel de coordonare prin coridoarele de aprovizionare de urgență și vă susținem în acest sens. În general, este important să clarificăm că acele regiuni, aceste regiuni nu împiedică cooperarea cu statelor vecine, statele vecine din afara regiunii lor. A fost uh, o plăcere să conlucrăm pe acest dosar până acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste observații Următorul raportor din umbră în numele ECR, domnul Ceșa. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați parcurs majoritatea, aspectele principale ale amendamentelor. Știm că proiectul de raport uh, acoperă o serie de aspecte foarte importante în ceea ce privește securitatea furnizării și aprovizionării. Trebuie ca toate aceste lucruri să fie văzute în contextul proiectului Nord Stream, care este utilizat uh, ca instrument geopolitic pentru viitor și, după părerea mea, dacă examinăm acest raport în felul în care îl redactează raportoarea, trebuie să, raportorul trebuie să ținem cont și de rolul regiunilor. Trebuie să ținem cont de armonizarea standardelor tehnice, protecția consumatorului, introducerea mecanismului de solidaritate între statele membre pentru a depăși situațiile de urgență. Trebuie de asemenea să examinăm câteva dintre contractele pe termen lung care au fost semnate între furnizori. Este prima dezbatere pe care o purtăm după acest raport și, bineînțeles, dacă ne uităm la documentul inițial, pot, pot să fiu de acord cu poziția raportorului și anume că până acum, dacă examinăm cooperarea între statele membre în acest domeniu este insuficientă. Am depus o serie de amendamente și consider că trebuie să consolidăm cooperarea între statele membre prin crearea acestor regiuni la care ați făcut referire chiar dumneavoastră. Avem ESA, Organizația Europeană, Acer, și aici uh, este vorba și de fluxul invers în cazul unei crize. Trebuie să ținem cont și de situațiile de urgență și uh, de operatorii de electricitate atunci când examinăm uh, diversele scenarii. Trebuie să ne asigurăm că vom uh, proteja toți uh, furnizorii de gaze, indiferent de dimensiunea lor. Și va trebui să ținem cont de acest lucru și în raport. Trebuie să avem o transparență mai mare a contractelor. Trebuie să existe o echivalență mai mare între furnizorii din interiorul Uniunii și cei din afară Bineînțeles că vom discuta toate aceste aspecte la reuniunile noastre de lucru viitoare și închei prin a mulțumi raportorului pentru că a stabilit deja ideile pentru grupurile de lucru și ne-a dat o idee foarte clară în legătură cu ceea ce se va întâmpla. Este un raport foarte important în ceea ce privește Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. În numele GUE, domnul Benito Zilvaga. Mulțumesc, domnule președinte. Un comentariu mi-a ajuns tocmai acum acest uh, evantai pe care scrie Gas is not cool ne arată că uh, oamenii sunt atenți la această temă. Atunci când vorbim de aprovizionarea de gaze în această săptămână, trebuie să uh, menționăm și scurgerile în legătură cu TTIP, care includ un uh, compromis destul de obligatoriu pentru eliminarea tuturor restricțiilor în materie de gaz. Deci se deschid uh, uh, deci se deschid porțile pentru exportul fără niciun fel de Uh, limită dinspre Statele Unite. Trebuie să ținem cont și uh, de tehnicile care sunt agresive față de mediu, cum ar fi fragmentarea hidraulică. Uh, aceste tehnici ar putea să pericliteze obiectivele de mediu de la Paris. Este foarte clar că strategia europeană de securitate mm, nu trebuie să Uh, treacă cu vederea acordurile de climă. Orice noi infrastructuri trebuie să ține cont de cererea în continuă scădere pentru gaze naturale. Și trebuie să ținem cont și de îmbunătățirea eficienței energetice și de uh, energiile regenerabile. Vă mulțumesc. Thank you very much, colleague. Vă mulțumesc, stimate coleg, pentru aceste observații. Mai dorește și altcineva să intervină? Nu? Atunci, acum, domnul Tamburanu, vă rog, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Buzec, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră și pentru că ați fost atât de deschis față de comentariile tuturor. Susținem în parte acest raport Buzek. Mai clar susținem legăturile transfrontaliere chiar uh, către statele non-UE, um, cum ar fi Elveția, îmbunătățirea legăturilor transfrontaliere, transfrontaliere și avantajele posibile de aici. Nu ne vine să credem că nu s-a ținut în cont de fluxul invers pentru reglementare, acest flux invers ar trebui să fie uh, o opțiune uh, uh, din uh, automată. O uh, soluție ar putea să fie acordarea mm, unei flexibilități uh, către acordurile bilaterale între state care ar putea să acopere și regiunile după cum se arată în anexa 1. Însă, ceea ce ne îngrijorează este următorul aspect. Acest regulament privește securitatea aprovizionării pentru a preveni uh, noi crize. Nu vrem însă să construim un cal troian pentru a introduce noi structuri pe ușa din spate. Nu vrem, de asemenea, noi eh, linii de noi gazoducte fără evaluări de impact, pentru că astfel am luat resurse de la tranziția către energii regenerabile și eficiență energetică către gaz, ceea ce înseamnă că vom eh, continua să utilizăm carburanți fosili. Ne îngrijorează foarte mult eh, scurgerile TTIP de ieri, pe care le-am primit ieri datorită Greenpeace Germania, conform acestor scurgeri, se pare că toată munca pe care o fac Parlamentul European și alte instituții ar putea să fie în zadar. Cred că trebuie să monitorizăm foarte îndeaproape ceea ce se întâmplă. Două idei mai extinse. Mm, întreaga idee a rămânerii la carburanții fosili și a energiei. Avem uh, schimbări, la schimbarea climatică, aceste um, legi naturale care vor uh, pe aceste legi naturale pe care nu le putem um, chestiona. Putem să luptăm împotriva gravitației urcându-ne într-un avion, dar până la urmă trebuie să aterizăm. Noi trebuie să ne asigurăm în ceea ce privește schimbarea climatică că vom avea o aterizare lină și nu putem să, ne, să depindem de carburanții fosili. Deci nu, nu, nu putem să ne bazăm în continuare pe carburanții fosili. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru observații. Domnul Sean Kelly. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for your good work. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Bineînțeles, securitatea aprovizionării cu gaze este o sfidă importantă pentru noi. De asemenea, în momentul de față suntem obligați până la urmă de cele decise la Paris, la COP21. Să nu uităm gazul uh, este cel mai prietenos cu mediul dintre toate, toți combustibilii uh, fosili și va fi folosit în continuare. Deci trebuie să ne asigurăm că există o securitate a aprovizionării în Europa. Bineînțeles, important este să ne și diversificăm rutele de aprovizionare. Asta înseamnă mizarea pe gazel, gazul natural lichefiat, de asemenea țara mea va fi pe viitor într-o situație extraordinară. Noi depindem de un interconector cu Regatul Unit. În momentul de față avem o, aprovizionare internă, dar resursele noastre vor scădea pe viitor, vor dispărea chiar și, prin urmare, vom depinde în proporție de 100% de interconectorul cu Regatul Unii, care nu ar mai fi în Uniunea Europeană. Deci suntem direct interesați până la urmă de subiectul acesta și despre, de diversificare. Și nu prea înțeleg ce caută aici TTIP-ul? care e uh, importanța TTIP-ului în contextul acesta? Să nu uităm că toate statele membre au fost de acord cu procesul de negociere. Dar deocamdată altceva decât negocieri nu facem cu americanii. Va trebui să așteptăm rezultatul negocierilor. Prin urmare, nu văd de ce trebuie să ne pronunțăm în momentul de față. Oricum, scurcerile acestea de informații sunt cam murdare. N-ar trebui să ne aplecăm atenția la ce spun că ar fi depistat cei de la Greenpeace sau de la alte asociații. Nu mi se pare că noi, parlamentari, în Parlamentul European ar trebui să plecăm uh, uh, urechea la astfel de zvonuri până la urmă. Deci trebuie să găsim uh, căile legale, trebuie să ne asigurăm că există o securitate a aprovizionării în Europa și trebuie să respectăm mandatele care de altfel au fost acordate și și apropate. Vă susțin întru totul, domnule președinte, în uh, redactarea acestui uh, document care ne va ajuta să avem securitatea pe care ne-o dorim. Mulțumesc, stimată coleg. Mai dorește cineva să intervină? Nu, văd că nu. Îi voi da cuvântul celui mai de încredere reprezentant al Comisiei Europene, cel puțin în ultima perioadă, domnul Moser, șef de unitate. Domnia sa va avea posibilitatea de a ne prezenta poziția Comisiei Europene. Mulțumim pentru prezență. Vă mulțumesc, domnule Buzek, <laughs> mulțumesc pentru laude, vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc de asemenea tuturor celor care au participat la discuție. Vă mulțumesc că ne permiteți, iată, să discutăm cu dumneavoastră în direct din nou și din nou. Uniunea Energiei își dorește până la urmă securitatea, să obțină securitatea aprovizionării, uh, dar, bineînțeles, mai are și alte ambiții, uh, durabilitate, protecția mediului, eficiența energetică, etc. Avem succesul reportat la COP21, deci se pune întrebarea care e rolul gazelor naturale aici. Din punctul nostru de vedere, gazele naturale vor avea o contribuție foarte importantă pe viitor gazele naturale vor trebui să fie folosite în această perioadă de tranziție, vor trebui să susțină până la urmă energia regenerabilă, trebuie să îmbunătățim lucrurile la capitolul eficiență a consumului de uh, energie, dar uh, importurile trebuie să ne așteptăm să rămână stabile pe viitor uh, și tocmai de aceea importurile de gaze naturale, tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că infrastructura și investițiile din Uniunea Europeană ne, vom, ne vor ajuta să obținem ceea ce ne dorim să obținem. Bineînțeles, ar trebui să evităm supracapacitățile, investițiile inutile, construcțiile de infrastructură ar trebui să fie limitate la minim, să folosim uh, ceea ce avem deja prin interconectare și astfel să oferim uh, acces la mai multe surse diferite fiecărui stat membru în partea. Asta pentru a putea fi uh, protejați în cazul unor penurii. Bineînțeles, această abordare minimalistă în ceea ce privește uh, noile construcții ne-ar putea ajuta de asemenea să scădem emisiile de dioxid de carbon și interconectarea ne va ajuta de asemenea. Trebuie să facem un pas mare înainte în ceea ce privește securitatea aprovizionării. Domnul Buzek uh, a menționat deja care sunt elementele cheie. Eu vreau să le repet încă o dată, cooperarea regională, spre exemplu. Suntem încântați de abordarea Parlamentului European în ceea ce privește cooperarea regională. După aceea, coridoarele de aprovizionare de urgență uh, sunt uh, un complement adus uh, analizei ex ante, iată, putem să folosim toată expertiza statelor membre și să oferim statelor membre, până la urmă, noi elemente pe care să le poate folosi uh, pentru a garanta aprovizionarea lor. E nevoie de uh, asemenea de analizele de risc, de furnizarea de informații, e, se vorbește despre solidaritate de asemenea, dar în primul și în primul rând, e importantă discuția între diferitele state care fac parte din aceeași regiune. E important ca deciziile luate de un stat să nu fie în detrimentul unui stat vecin. E nevoie, într-adevăr, de o cooperare sporită la nivel regional. După aceea, solidaritatea rămâne o măsură de ultimă instanță, cum spunea domnul Busec. Este până la urmă sau ar fi uh, până la urmă dovada Uniunii Energiei în adevăratul sens al cuvântului. Trebuie să ne asigurăm însă că principiul acesta poate funcționa în practică. Avem un uh, grup de coordonare în septembrie care va discuta cu actorii uh, implicați, uh, Uh, și va stabili care, sunt, uh, care este status quo-ul, care sunt elementele care ar putea fi uh, aduse ca și adaosuri la legislația deja existentă. În ceea ce privește transparența contractelor, am încercat să găsim un echilibru între ceea ce este necesar să fie adus la cunoștința statelor membre în ceea ce privește restricțiile și uh, păstrarea la un prag minim a poverii administrative. Domnul uh, Buzek vorbea la rândul său despre această transparență a contractelor. Și, de fapt, această prin, acest principiu va avea un fel de rol uh, de prevenție a anumitor clauze uh, abuzive. De fapt, Uniunea Energetică, după cum vă spuneam, vizează securitatea aprovizionării printre altele, dar această securitate a aprovizionării nu poate uh, să funcționeze fără colaborarea strânsă cu statele din uh, vecinătate. Trebuie să folosim resursele pe care le avem la dispoziție. Comunitatea energiei este absolut esențială. Pe baza acestei colaborări vom putea scădea costurile și de asemenea spori securitatea aprovizionării. Mai există și alte elemente care au fost suplinate de către uh, membrii. Spre exemplu, s-a vorbit despre consumatorii protejați, s-a vorbit despre caracterul durabil trebuie să prevenim scurgerile de gaz, dar pentru asta trebuie să colaborăm strâns cu industria și cu autoritățile de reglementare din întreaga lume. Oricum, însă, lucrurile acestea uh, vor fi tratate de noi în contextul eforturilor noastre pe marginea dosarului privind securitatea aprovizionării și de altfel temele acestea vor fi tratate și în alte contexte. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a mă adresa dumneavoastră și vă urez de asemenea o vară plăcută. Vă mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, vreau să vă mulțumesc în primul și în primul rând pentru faptul că Iată, îmi dau seama că ne înțelegem unul pe celălalt și putem colabora strâns. Poate nu suntem de acord pe marginea tuturor punctelor, dar important e că, iată, putem să discutăm deschis despre ideile noastre și vă mulțumesc mult pentru asta. Teresa, spuneai că aceste cor- coridoare de aprovizionare de urgență uh, ar putea elimina o serie de dificultăți uh, în contextul colaborării interregionale. Domnul Tamburanu vorbea despre flexibilitate de asemenea. Dacă putem, dacă adăugăm aceste coridoare de, de aprovizionare de urgență regiunilor noastre, ele ar funcționa ca un fel de instrument de flexibilitate până la urmă. Ele, uh, aceste coridoare vor fi acceptate de către Comisia Europeană, vor fi operate de uh, întreprinderile din sectorul gazelor din statele naționale. Deci, iată, până la urmă, mai toată lumea este de acord cu această propunere a coridoarelor de aprovizionare de urgență, cu opera, uh, operatorii din sector din diferitele state Uh, membre sunt de acord cu această soluție și se dorește identificarea, nu construcția uh, de coridoare de aprovizionare de urgență. Dar acum ne aflăm într-o situație dificilă, e drept. Uh, Brexitul ne lovește și pe noi. Va trebui să vedem ce facem cu regiunea din care face, Marea Britan- face parte Marea Britanie. Bine, regiunea va continua să existe, dar ce facem fără acest actor deosebit de important? Va trebui să găsim o, o soluție. Și, domnule Cesac, dacă toate contractele ar trebui să fie transmise mai departe, avem mii de astfel de con- uh, contracte în Uniunea Europeană și multe dintre ele nu sunt neapărat esențiale pentru securitatea noastră. Deci, haideți să ajungem la un consens, să spunem că doar acele contracte absolut esențiale pentru securitatea aprovizionării în statele membre sau diferitele regiuni, acestea ar trebui să fie transmise mai departe. Deci, iată, pe punctul ăsta poate că nu suntem de acord. Dar, iată, discuția s-a deschis Vă invit să vă gândiți în continuare la securitatea aprovizionării cu gazele naturale în următoarea perioadă. Bine, vă mai, vă mai puteți uh, odihni puțin între timp, dar uh, să vă gândiți totuși la tema aceasta importantă și să, vol, uh, să folosiți gazul peste tot în Uniunea Europeană unde puteți să o faceți. Oricum, vă mulțumesc pentru cooperare și uh, Uh, pentru eforturile pe care le depuneți pe marginea acestui dosar esențial pentru cetățenii europeni, dar și pentru companiile din domeniul energiei. Pentru că fără aceste companii nu putem face nimic, să nu uităm de ele. Dacă vrem să facem un bine consumatorilor, nu trebuie să uităm de ele. Oricum, colegi, uh, stimați colegi, vă mulțumesc pentru această discuție. Vom continua să avem schimburi de opinii pe marginea acestui raport. Acum trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Ultimul de pe ordinea de zi, dar nu... De fapt, nu e, nici, nici măcar nu e ultimul punct de pe ordinea de zi, pentru că mai avem și diverse. Trecem la 14, 14 uh, așadar. Este vorba despre reducerea emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în domeniu. Uh, Domnul Federley este raportor. Domnia sa a elaborat acest o, o, aviz pe baza regulii 54 privind uh, cooperarea sporită. Avem o mulțime de amendamente, dintre care 47 au fost uh, depuse de către raportor. Deci, iată, avem de-a face cu un aviz. Comisia noastră nu este competentă pe fond, dar raportul acesta este totuși esențial pentru comisia noastră. Tema aceasta este hotărătoare pentru competitivitatea industriei noastre, dar și pentru atingerea obiectivelor noastre în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Stimate domnule raportor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc domnule președinte. Mă bucur tare mult că, iată, avem o poziție solidă a comisiei noastre, mulțumită eforturilor depuse de domnul președinte. Avem uh, pe alocuri aceeași putere ca și Envy și lucrul acesta este în avantajul nostru. Bineînțeles, uh, ne vom concentra pe aceste puncte pe care am uh, avem uh, prerogative sporite, dar uh, nu vom neglija celelalte puncte. Uh, A fost 780 de amendamente depuse de colegi și am să încerc să mă refer la mai multe dintre acestea și la direcțiile pe care le vedem prefigurându-se în partea noastră de competențe, și anume reducerea emisiilor cu eficiența costurilor, uh, scurgerile de carbon, uh, integrarea pieței energiei și uh, acordul de la Paris și respectarea angajamentelor. În ceea ce privește delocalizarea emisiilor de carbon, avem amendamente care merg în direcția propunerii mele și în direcția listei binare a Comisiei. Majoritatea care va fi um, alternativa susținută de majoritate rămâne să vedem, dar vom face toate eforturile pentru a avea o majoritate pentru raportul din ITRE, ceea ce înseamnă că sigur va trebui să facem niște compromisuri la final. În ceea ce privește ajustările mai frecvente, în funcție de datele de producție, se pare că o mare majoritate susține acest, această idee din multe grupuri. În ceea ce privește indicatorii, există o diferență mare între amendamentele care cer uh, Uh, o nouă colectare a datelor de plină sau um, o colectare forfetară, așa cum îmi propune Comisia. Eu mă um, gândesc cu îngrijorare că dacă cerem o colectare completă a datelor, atunci îi um, pedepsim pe cei care au făcut investiții foarte importante, aproape ajungând la limitele tehnice a ceea ce e posibil pentru a reduce emisiile și am putea, deci, să-i avantajăm pe cei care încă n-au făcut schimbările posibile din punct de vedere tehnic. Probabil că vom ajunge la un compromis între aceste opinii. Apoi, compensarea costurilor. Sunt multe amendamente care merg în toate direcțiile posibile. Unii colegi cer compensare voluntară, alții cer uh, să nu existe compensare, alții cer compensare obligatorie în conformitate cu normele privind ajutorul de stat și o, unii cer o schemă de compensare la nivel european. Va fi o chestiune dificil de negociat, dar sunt sigur că vom reuși să o facem. Va fi nevoie de un compromis care să nu declanșeze uh, factorul uh, transectorial de corecție. Nu va fi ușor, dar din câte am auzit de la colegii mei raportori din umbră, acesta este unul dintre principalele obiective, să ne asigurăm că cei care sunt eligibili pentru um, certificate gratuite să le primească uh, și să nu dispară 30% dintre acestea din cauza factorului de corecție. Apoi, inovarea industrială și susținerea acesteia. Mă bucur să văd că anumite grupuri sunt de acord cu mine că e nevoie de un fond de inovare mai mare pentru ca acesta să fie un instrument important pentru extinderea și dezvoltarea tehnologiilor uh, cu emisii reduse de carbon. Um, acum întrebarea este dacă acești bani, aceste certificate se vină din partea de licitare sau din partea din categoria uh, celor gratuite. Um, văd o mare dezbatere între opiniile exprimate în amendamente. Uh, cu privire la, mod, la sursa acestor certificate. Va trebui și acest lucru să-l discutăm. Apoi, o piață tot mai integrată a energiei în ceea ce privește tranziția de la alocare gratuită. Um, mă bucur să văd că multe amendamente merg în direcția transparenței, astfel încât proiectele viabile să fie avantajate. Însă sunt multe amendamente care merg în direcția opusă, guvern, structura de guvernanță a acestui fond va fi crucială pentru a nu distorsiona uh, com, concurența pe piața energiei, ceea ce înseamnă că n-ar trebui să creăm în sistemul ETS un alt sistem care să uh, funcționeze în sensul contrar. Mă bucur că lumea dorește să nu existe interacțiuni negative între sistemul de test și alte instrumente europene. Și ultimul punct, um, uh, acțiunile ulterioare Parisului de la, uh, acordului de la Paris. Deocamdată nu putem trage concluzii referitoare la schimbări uh, majore după summitul de la Paris, însă ceea ce trebuie să facem este să dăm uh, substanță tratatului de la Paris, să începem să acționăm astfel încât um, guvernele să vadă ce anume trebuie ajustat și ce nu trebuie ajustat la nivel european. Și eu am propus uh, anul 2030 pentru acest a situației. Cei care ați citit toate aceste amendamente, știți că există anumite amendamente pe subiecte unde nu avem competență Uh, partajată. Eu vreau să mă asigur că vom negocia astfel încât să avem o majoritate um, în comisia noastră și uh, față de comisia Envi și și în plenară. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor. În numele PP-ului acum, doamna de Castillo Vera. În locul doamnei de Lange. Profesor de Lange. Da, în numele lui Esther de Lange, care nu a putut să fie aici astăzi aici, n-a putut să fie astăzi alături de noi, vreau să citesc uh, intervenția. Dragi colegi, în primul rând vreau să mulțumesc nu doar raportorului și raportorilor din umbră, ci și ceilalți, celorlalți membri ai comisiei noastre pentru eforturi. După ce am citit uh, cele peste 700 de amendamente depuse în comisia noastră, m-am bucurat să văd că multe dintre îngrijorările care au fost exprimate de industrie și ONG-uri sunt împărtășite de colegi din toate grupurile politice. Am văzut că aceste amendamente furnizează o bază adecvată și vreau să îl rog pe domnul raportor să uh, negocieze compromisul, ceea ce nu este ușor. În ceea ce privește indicatorii, cred că majoritatea suntem de acord că e nevoie de uh, niște indicatori mai realiști și mai actuali pentru perioada următoare de tranzacționare. Totuși, credem că în discuțiile care vor urma vom putea să definim uh, soluții pentru a vedea cum uh, putem aborda sistema emis eh, problema emisiilor. M-am bucurat să văd că mai multe grupuri au depus amendamente care cer o, o alocare mai dinamică a certificatelor din punctul nostru de vedere, acest lucru înseamnă alocare corectă, astfel încât să nu le facem viața grea micilor emitenți, aceștia ar trebui, într-o mai mare măsură, să poată să decidă dacă doresc să participe la ETS sau nu. Companiile uh, sunt cele care pot să ia deciziile cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor am văzut în multe propuneri care cer o mai multă, o mai mare armonizare și noi susținem o compensare mai corectă, mai armonizată, ceea ce ar putea să fie un pas către un uh, teren de joc mai echitabil. Grupul PP nu susține o abordare pe etape a delocalizării emisiilor de carbon. Uh, și raportorii ALDE și Verzi au depus amendamente în acest sens și ele au un element comun. Nici o propunere nu se bazează pe date solide. Trebuie să-i susținem pe cei care sunt uh, expuși riscului, dar cum cuantificăm acest uh, lucru? Și, dată fiind impracticalitatea acestei abordări, grupul PPE a ales să se focalizeze asupra altor soluții pentru a face față problemei de delocalizării emisiilor de carbon. Mai mult decât atât, considerăm că un mai bun echilibru între alocările gratuite și licitare este un astfel, o astfel de măsură. Grupul PP este pregătit să negocieze cu Consiliul dacă e nevoie. Dar aceasta nu mai este o luptă atât de grea, pentru că se pare că și în Consiliu uh, opinia se schimbă în favoarea reducerii alocărilor uh, gratuite. Trebuie să se folosească instrumente care să nu facă discriminare, cum este instrumentul uh, factorului de corecție transsectorial, care provoacă îngrijorare în industrie. În încheiere, de la bun început, domnul Federle, raportorul, a menționat că dorește să aibă o abordare inclusivă. De aceea vreau să subliniem că dacă vrem succesul acestui aviz, compromisurile trebuie să reflecte direcția comună a acestei comisii. Aștept uh, colaborarea, continuarea colaborării cu toți cei implicați. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Pilar! Și acum, în numele S și D. Domnul Eduard Martin, raportor uh, din umbră. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru munca făcută. Avem nevoie de toate aceste elemente, nu doar pentru că ajungem la un compromis, ci pentru că avem o agendă foarte strânsă. Avem 5 săptămâni și după discuții foarte intense vom, vom avea nevoie de o reuniune a raportorilor din umbră pe săptămână, deci profit de această reuniune înainte de vacanța de vară pentru a adresa mesaje raportorului și comisiei. Putem să constatăm că Direcția Generală Clima nu știe un prea bine uh, încotro se îndreaptă. Uh, Eh, directorul general a recunoscut subit eh, o problemă cu prețurile la dioxid de carbon prea scăzute la eh, o conferință în 21 iunie. A declarat că am propus directiva ETS în junie 2015 și de atunci piața nu evoluează după cum ne așteptam s-a arătat dispus și la o soluție mai radicală, un coridor de carbon și un factor de reducere lineară. Dar, date, date fiind ultimele date ale experților, se estimează că dacă nu ajungem la o reducere de 2,4%, nu vom ajunge nici măcar în uh, Uh, intervalul cel mai scăzut pentru reducerea, obiectivele noastre de reducere a emisiilor de CO2 până în 2050. De exemplu, în 2015, 37,7 milioane de tone de uh, gaze cu efect de seră au intrat pe piața europeană. Dacă s-ar fi pus, supus aceleași, acelorași norme europene, ar, ar fi reprezentat uh, un venit uh, considerabil pentru state uh, și în ceea ce privește revânzarea cotelor, deci peste un miliard de euro. Însă, în euro, în Europa, se pare că avem prea multe resurse bugetare și putem să ne lipsim de acești bani. Există și presiuni foarte mari pentru ca uh, să se aloce cote gratuite. Trebuie să dacă dăm prea multe cote, suntem pentru industrie și dacă limităm cotele, suntem împotriva industriei. Nu este adevărat. Cotele gratuite asimilate investițiilor înseamnă că punem căruța înaintea caielor. Dacă alocăm în continuare aceste cote gratuite, trebuie să uh, fim mult mai stricți în legătură cu alte alocări. Deci să nu să trecem către o abordare mai dinamică. Deci să calculăm aceste repere pe baza cele de-a patra faze. Trebuie să ne asigurăm că aceste uh, alocări profit, sunt în profitul investițiilor și nu al acționarilor, și trebuie să corectăm și chiar să sancționăm abuzurile care s-au observat în ultimii ani. Trebuie să uh, corectăm distorsiunea concurenței și dacă vrem într-adevăr să punem capăt acestei probleme, există doar două opțiuni coerente. Unu, să interzicem orice compensare, propunerea uh, verzilor, care a însemnat dispariția instalațiilor de utilizare intensă electrică sau să introducem un adevărat sistem centralizat, ceea ce apărăm noi. Există și uh, problema însoțirii sociale a acestei tranziții energetice propuse de Confederația Europeană a Sindicaților, Sindicatelor, care ni se pare utilă. Pe fond, fondul de inovare, în ceea ce privește fondul de inovare, noi, vorbi, noi vrem să dotăm cu mai multe mijloace, peste 600 de milioane de cote. Doar așa putem să protejăm clima și industria în același timp. După aceea, în ceea ce privește mecanismul de solidaritate, Acesta este singurul echilibru care ne permite să fim ambițios, ambițioși și uniți și să definim împreună criteriile de eligibilitate ale acestor proiecte pe care ni le-am fixat, precum și regulile care uh, garantează transparența procesului de selecție. Și, pe această bază, vom Uh, susține industria și nu funcționarii îndepărtați de realitatea locală. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, colleague. Mulțumesc, dragă coleg. Domnul Henkel, vicepreședintele nostru, de asemenea este raportor din partea ECR. Aveți cuvântul. Thank you, Chair, and thank you. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Federle, pentru acest document uh, care este unul foarte bun. Experiența mea ca raportor m-a învățat că noi ignorăm două lucruri în același timp. Pe de o parte, globalizarea economiei și globalitatea problemei climatice, pe de altă parte. Și există întotdeauna două obiective care se contrazic. Obiectivele climatice și obiectivul reindustrializării în Europa nu vorbim doar despre delocalizarea emisiilor de carbon, vorbim și de delocalizarea locurilor de muncă. Vreau să vorbesc despre două chestiuni. Una este această abordare pe categorie. Am spus foarte clar de la bun început că nu susțin o astfel de abordare. Cred că ar trebui să ne orientăm în funcție de propunerea comisiei aici. În ceea ce privește Uh, licitațiile, probabil că ați citit ziarele din Belgia, care arată că uh, procentul de 50% nu uh, respectă alte date pe care Comisia își bazează raportul. Și belgienii fac o propunere mai bună, pe care cred că ar trebui să luăm în considerare. Și anume, raportul 57 la 43%. Ar trebui să fie ajustat pentru a permite mai multă creștere și mai multe locuri de muncă. 57 la 43% e un raport greu de acceptat. Certificatele care pot fi obținute gratuit, care nu sunt utilizate, nu ar trebui să fie licitate. Ele ar trebui să intre în categoria certificatelor gratuite. Cred că dacă procedăm astfel, avem o șansă bună, chiar dacă avem un raport de 55 la 45 în cele din urmă, avem o șansă bună să găsim echilibrul între și să facem față problemei de localizării emisiilor și de localizării locurilor de muncă. Și cred că fondul ar trebui să fie gestionat de către o țară, nu de către bănci sau de către comisie. Thank you very much, uh, Mr. Da Mulțumesc, domnul Dalun, de numele verzilor. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în primul rând vreau să vă reamintesc principalul obiectiv al acestei directive și al sistemului ETS, reducerea gazelor cu efect de seră, în conformitate cu acordul de la Paris. Un lucru este important uh, aici, reducerea subvențiilor și eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili. Avem oportunitatea să încercăm să decarbonizăm sectorul electricității, să abolim articolul 10C și să uh, eliminăm odată pentru totdeauna subvențiile pentru electricitatea generată pe bază de cărbune. Țările care reprezintă 85% dintre alocările gratuite folosesc instrumentul articolului 10C pentru a-și crește capacitatea de utilizare a combustibililor fosili și pentru a face investiții suplimentare pentru a crește, de fapt, pe viitor consumul de cărbune. În loc să susținem niște sisteme energetice nesustenabile, Uniunea Europeană ar trebui să ofere asistență pentru tranziția la niște sisteme energetice care să corespundă obiectivelor energetice și de climă ale Uniunii Europene. De aceea trebuie abrogat articolul 10C și să se dubleze fondul de modernizare. Un fond ambițios ar permite statelor membre să faciliteze o transformare veridică a sectorului energiei. O altă problemă pe care o vedem este compensarea pentru așa numitele costuri indirecte ale carbonului. În practică, această compensație este de fapt o susținere pentru poluatori. Guvernul german plătește subvenții în industrie doar dacă există contracte cu emitenți de dioxid de carbon și uh, nu susține uh, contractele vers. 800 de milioane de euro au fost plătiți între 2013 și 2015 ca ajutor de stat de către Germania și până în 2020 suma va fi aceeași. Avem nevoie de toate stimulentele în legislație pentru ca să mergem tot în această direcție. Și subvențiile nu fac decât să meargă în direcția opusă. Totuși, susținerea industriei este necesară. Însă, decât să oferim uh, certificate gratuite poluatorilor, susținerea trebuie să fie direcționată către decarbonizarea proceselor industriale, dacă dorim să ne asigurăm că acestea rămân competitive într-o eră post-Paris. De aceea este important să ne asigurăm că industria poate să utilizeze pe deplin noul fond de inovare. Acest fond trebuie să fie atractiv și ambițios, trebuie să susțină soluțiile inovatoare care pot să se extindă foarte rapid, rapid uh, în Uniunea Europeană. Aștept colaborarea cu colegii mei și sper că Parlamentul și Comisia ITRE nu vor irosi această ocazie de a veni cu o piesă de legislație ambițioasă și coerentă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Chiotis, raportor din umbră și coordonator al GUE. Bună Αρχικά ήθελα και εγώ να Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc domnului raportor, domnului Federle, pentru amendamentele de compromis pe care le-a propus. După cum uh, v-ați dat seama din amendamentele pe care le-a depus grupul nostru, obiectivele reformei ar trebui să fie reducerea Uh, emisiilor de carbon pentru a putea îndeplini uh, obiectivele de luptă împotriva schimbărilor climatice. Da, um, certificate gratuite pentru cei expuși la risc trebuie să fie foarte bine țintite pentru a ne asigura că sectoarele industriale care au nevoie de acestea sunt cele care beneficiază. Apoi, Scurgerile de carbon, da, e un fenomen serios, dar scurgerile de localizare a locurilor de muncă e un fenomen, reprezintă un fenomen la fel de serios. Suntem într-o criză economică și de aceea trebuie să luăm măsuri pentru a ne asigura că industria și IMM-urile, mai ales în sud, um, sunt susținute, pentru că acolo în loc un proces de deindustrializare și ratele șomajului sunt cele mai ridicate în Uniunea Europeană. Deci, împotriva spiritului propunerii Comisiei, care dorește să înființeze un sistem ETS care să ajute marile industrii care reprezintă, de fapt, um, cauza principală a schimbărilor climatice și nota de plată să o plătească restul societății. Deci e important să fim cu toții implicați, trebuie ca să existe reprezentanța ai statelor membre din toate țările, nu doar din câteva țări, astfel încât să asigurăm o transparență maximă și o gestiune adecvată a resurselor. Fondul, de asemenea, trebuie să ajute acele țări care au uh, un PIB uh, la 60% sau sub 60% din media europeană, dar ar trebui să uh, facem uh, trimitere și la perioada de după 2030. Multe state membre uh, și-au văzut PIB-ul scăzând în mod drastic în ultimii ani, au nevoie de acest fond de modernizare. Și cred că Grecia este un uh, exemplu elocvent. Vom participa în mod constructiv uh, la discuțiile cu ceilalți raportori din umbră, astfel încât să putem um, ajunge la cât mai multe amendamente de compromis, astfel încât industria, opinia Comisiei pentru Industrie să fie reprezentată. Mulțumesc, domnul Dan Nica. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau ca să urez succes uh, domnului Federley, pentru că la 780 de amendamente nu va fi simplu și de asemenea colegului meu Eduard Marten, pentru că știu că a luptat mult în această perioadă pentru a reuși să colecteze cele mai bune idei pentru această reformă a ITS. Eu aș vrea să spun câteva lucruri. Unu, am mai avut astăzi o întâlnire la prânz în care se vorbea un alt subiect, Electricity, Electricity Market Design, se vorbea de creșterea prețurilor la energie. În uh, reforma ITS se vorbește din nou, populare, că va fi din nou creșterea prețurilor la energie. Și ceea ce pentru mine este o mare nedumerire este dacă lucrurile stau așa, ce se va întâmpla cu industria europeană? Cred că vom discuta despre ea foarte mult, dar mai ales la modul trecut. Uh, pe de altă parte, <clears throat> nu mi-e clar nici ce se întâmplă cu sărăcia energetică. Acum sunt 50 de milioane de europeni care nu își pot plăti factura la energie electrică. Cu aceste, prețuri de, aceste creșteri de prețuri energetice ce se va întâmpla? Ajungem la 100 de milioane foarte repede. Uh, sunt lucruri pe care va trebui să le lămurească raportorul și adu raportorii în discuția cu Comisia Europeană pentru a înțelege mai exact unde vrem să ajungem. Pentru că tare mi-e teamă că prețul ăsta de 30 de euro pe tona de bioxid de carbon, care tot este vânturat ca fiind soluția magică pentru relansarea inovării, industriei și așa mai departe, va avea două efecte. Unu, că industria europeană, în loc să beneficieze de prețul ăsta miraculos de 30 de euro pe tonă pe care trebuie să plătească, va alege să lucreze în altă parte. Nu știu unde. În China, în Statele Unite, în India, o să găsească unde. Iar al doilea lucru care este foarte deranjant este, sus, că este suspectă această potrivire a prețului de 30 de euro pe tona de dioxid de carbon cu prețul minim la care business planul pentru o centrală nucleară devine fezabil. Tot la 30 de euro pe tona de dioxid de carbon. Și să nu spună cineva că așa asta este tot un fel de coincidență. Uh, în rest, sunt convins că toate încercările pe care le vor face colegii mei vor fi în direcția uh, salvării la ce se va putea salva în sensul sprijinirii industriei europene și protejării consumatorilor europeni în fața acestei creșteri de, a prețului energiei electrică pe care eu văd că a căpătat proporții, parcă face parte dintr-un plan care așa a fost gândit, așa a fost desenat, măcar să ne spună și cine nouă cineva. Cât trebuie să fie prețul la energie electrică, ca măcar să știm și noi la ce trebuie să ne așteptăm. Doresc le urez succes colegilor mei și eu asigur că îi vom sprijini să găsească cele mai bune soluții de compromis. Mulțumesc. Thank you very much, colleague. Uh, Mulțumesc. Domnul Marias acum. Proedre. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Fedele pentru munca sa de până acum și aș dori să mă refer la o problemă la care am făcut trimitere la uh, ultima noastră reuniune în 30 iunie. În 27 mai am depus o întrebare eh, și anume, anume o, o derogare pentru generarea de electricitate în Grecia, în special pentru uh, producția publică de energie de la ETS. Știți, domnule președinte, că pe baza directivei despre care vorbim, 2387, statele membre ale Uniunii Europene care au un PIB sub 60% din medie cu anul 2013 ca an de referință, nu trebuie să achiziționeze alocații de emisii ETS. În 2013, Grecia a avut uh, un PIB de 62% din medie, ușor mai mare decât media, dar datorită memorandumului în 2014 am ajuns uh, la 59%, deci sub media. Și situația se înrăutățește datorită memorandumului de înțelegere. Așadar, rezultatul este că statele vecine ale Greciei, cu excepția Italiei, sunt exceptate de această obligație de a cumpăra alocații. Turcia, Albania, Firom și Bulgaria are o excepție. Deci rezultatul este că Grecia trebuie să importe electricitate și acest lucru duce la creșterea prețurilor pentru consumatori și de mm, DI compania de electricitate din Grecia plătește milioane de euro. Sâmbătă am fost în Kozani, în vestul Macedoniei și sunt acolo multe centrale bazate pe lignit, majoritatea din ele funcționează la capacitate restrânsă și Grecia importă electricitate de la o centrală din Firom când în interiorul graniței, doar la 5 km, avem o centrală elenă care nu funcționează. Îmi pare rău, dar această situație este ridicolă. Pot să vă transmit toate materialele, domnule președinte. Uh, avem un sindicat din regiunea Greciei Occidentale, care a avut o demonstrație recent și există o neliniște foarte mare care este viitorul companiei publice de electricitate. Există posibilitatea sute de concediere, așa de vreau, vreau să vă transmit această neliniște a locuitorilor din regiune. Vă rog să acceptați două amendamente 548 și 624. Amendamentul 548 Vă cere să țineți de uh, să luați în considerare și anul 2014 ca an de referință, pentru că atunci și Grecia ar primi o excepție. Grecia deja are o situație dramatică cu 1,5 milioane de șomeri, deci dacă acest amendament trece și la fel și amendamentul 64, înseamnă că Grecia va putea să primească bani de la fond pentru a uh, ajuta situația. Aș aprecia o asemenea intervenție din partea dumneavoastră. Sper că raportorul și Comisia Europeană vor fi de acord. În ultimul rând, vreau să vă transmit neliniștea acestor uh, locuitori de, de la Cozani, din vestul regiunii Macedonia, care speră că Uniunea Europeană îi va susține. După cum v-am spus, foarte multe centrale care ar putea să genereze electricitate din lignit operează sub capacitate și uh, nu importăm energie. Angajații se întreabă dacă, dacă nu cumva vor ajunge în stradă. Sper că ne veți putea ajuta pentru a nu trebui să uh, desfințăm compania publică de electricitate Elena. Vă mulțumesc. Domnule Toșenovski, aveți cuvântul. Trei Vă mulțumesc, domnule președinte. Numărul mare de amendamente dovedește complexitatea dosarului. De fapt, nu putem să uităm delungatele dezbateri pe care le-am purtat pe tema ETS-ului. Cu toții știți cât de sceptic sunt eu în ceea ce privește funcționarea acestui sistem, dar uh, iată, pe acesta îl avem și altul mai bun n-am reușit să facem. Sunt absolut convins că raportorul și raportorul din umbră vor reuși să găsească Uh, soluțiile cele mai potrivite pentru a diminua uh, pericolele. pericolele. Voi vorbi uh, despre articolul 10 C. Aici propun creșterea plafonului la 20 de milioane. Există, cred, o mulțime de proiecte și, prin urmare, un uh, plafon de 20 de milioane ar fi foarte potrivit. Avem, de asemenea, aliniatul D de la 10. Lucrurile stau cât se poate de clar. Există un acord de principiu între statele membre, conform uh, cărora decizia cu privire la proiecte revine statelor care uh, vor să acceseze fonduri. Uh, dar lucrurile n-ar trebui să fie complicate prin uh, aderarea altor state, includerea aici a altor state. Eu consider că mm, acest acord de principiu ar trebui să fie conservat și pe viitor. Consiliul a venit deja cu o propunere. Tocmai de aceea, mm, eu consider că această propunere ar trebui să fie respectată sunt convins că raportorul și raportorii din umbră vor reuși să găsească o soluție rațională, astfel încât și comisia noastră să poată vota în favoarea acestei propuneri. Next speaker, Mr. Vă mulțumesc, domnul Blanco Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte multe chestiuni în legătură cu care aș dori să mă exprim, însă aș insista în legătură cu necesitatea de a compensa costurile indirecte din punct de vedere european pentru a evita deplasarea emisiilor de carbon. Este vorba de uh, anumite drepturi de emisii pentru a avea un plan de compensare armonizat. Pentru mine cantitatea era de 3%, avem un amendamentul 217, alții ajung până la 19%, amendamentul 222, sau uh, menționează o cantitate fixă sau alte mecanisme de compensare. Anul în 2015 s-au cheltuit peste 450 de milioane de euro prin compensarea costurilor indirecte o cheltuială care depinde de capacitatea bugetară a fiecărui stat și care generează distorsiuni pe piață, ducând la o concurență neloială între industriile europene. Este vorba de o problemă în legătură cu care invit raportorul să ajungă la un larg compromis. și să se includă acest lucru în uh, discuțiile cu Comisia pentru uh, Mediu. Vă mulțumesc. Nu văd alte solicitări. Deci adaug câteva observații. Mulțumesc și eu raporta, raportorului pentru munca sa. Nu este ușor uh, să ne îndeplinești toate așteptările, însă anumite dintre amendele, amendamentele depuse nu au fost uh, preluate Și aș dori să repet, în primul rând, ceea ce a spus colegul Toșenovski și alții în legătură cu amendamentele la articolele 10C și 10D pentru că, bineînțeles, am dorit să um, îndeplinim obiectivele climatice pentru 2030, dar ținând cont de competitivitatea uh, industrială și economică a Uniunii Europene. Cel mai important este un mecanism eficient de compensare Vrem să ne asigurăm că aceste state membre pot să utilizeze fondul de modernizare. În al doilea rând, vrem să ne asigurăm un mediu concurențial echitabil uh, pentru, pentru că nu toată lumea pornește de, la, de pe aceeași poziție și unele uh, state sunt la nivelul de unele state au început în urmă cu 40 de ani, altele doar în urmă cu 8 ani. Trebuie să, elim, să evităm ca modernizarea să aibă un impact negativ asupra consumatorului. Așadar, avem nevoie de o reformă generală a sistemului de certificate de emisii. Trebuie să simplificăm guvernanța, să introducem o flexibilitate în fața schimbărilor uh, reglementare. Bineînțeles, previzibilitatea pe termen lung este și ea foarte importantă. Subliniez așadar articolele 10C și 10D și din punct de vedere al colegilor mei, pentru că ar fi foarte important să îmbunătățim lucrurile dacă ne gândim la competitivitatea industrială și economică a Uniunii Europene. Înțeleg însă că nu este foarte ușor pentru raportor. Doamna Grostet are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îmi cer scuze că am ajuns în întârziere, dar eram în altă comisie pentru mediu Mă bucur că pot să mă alătur dumneavoastră, chiar dacă cu întârziere. Și mă bucur că v-am ascultat. Uh, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră, pentru că nu trebuie să uităm că în, Comisia ITRE trebuie neapărat să ne asigurăm că beneficiem în Europa de o industrie care va rămâne competitivă la nivel internațional. Se pare că este o problemă cu interpretarea Auziți interpretarea în italiană sau în altă limbă? Îmi cer scuze. Poate ar trebui să începeți din nou. Din nou. Îmi cer scuze, François. Nicio problemă, domnule președinte. Acum s-a rezolvat problema. Bun. Deci nu voi relua tot ceea ce am spus. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră pentru că la Comisia Industrie este foarte important să ne asigurăm că în Europa avem o industrie care poate să-și apere competitivitatea la nivel internațional pentru a putea continua să creeze locuri de muncă și care să inoveze în continuare. Deci trebuie să găsim acest echilibru între diversele obiective cum să facem în așa fel încât cursul, costul carbonului să nu penalizeze întreprinderile, cum să fixăm acest uh, preț și cum să nu uh, îi dezavantajăm pe, să nu dezavantajăm anumite industrii față de altele. Iată așadar toate întrebările la care trebuie să răspundem. Este un subiect destul de complex care necesită un răspuns puternic și echilibrat, cu mai mult uh, marjă de manevră uh, pentru alocațiile gratuite. Acolo am putea să eliminăm factorul de, factorul de corectare non-industrial și să avem o, un reper bazat pe produsul tehnologic real și uh, în ceea ce privește alocările suficiente. Trebuie să avem o alocare mai dinamică pentru a corespunde la realitatea de producție și să evităm surplusul de alocări nejustificate. Și un ultim, o ultimă idee, pentru că este vorba și de sectorul non-ETS care trebuie să participe la acest efort și în acest sens așteptăm cu nerăbdare propunerea Comisiei propunere care normal ar trebui să vină săptămâna următoare. Așadar, uh, sunt perfect de acord cu observațiile dumneavoastră anterioare. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Grostet. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei din partea Direcției Generală Climă. sau nu veți interveni, doamna Maria Veronita tovșac Peterski. Doamnă director, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc tuturor pentru uh, acest schimb de opinii atât de complex. Date fiind, dat fiind numărul eh, amendamentelor, eh, se vede interesul pe care l-a suscitat eh, această revizuire. Aș dori să mă concentrez pe cele trei aspecte centrale pe inovare, solidaritate și povara administrativă. În primul rând, am examinat amendamentele și ne-am am urmărit și dezbaterea. Am observat că foarte multe amendamente afectează într-un fel sau altul inovarea. Aici iau notă cu interes de creșterea alocării pentru fond, pentru a da, uh, pentru a avea o, uh, un echilibru mai bun pentru uh, împărtășirea riscului. Toate aceste elemente vor fi extrapolate ulterior, însă, aș, însă doream doar să menționez câteva idei interesante. Nu trebuie să uităm că felul în care sunt actualizate aceste repere este foarte important am spus deja acest lucru la comisia dumneavoastră, însă cadrul de sume forfetare permite un echilibru bun între echilibru și uh, între cele sectoarele ambițioase și cele care avansează mai încet. A doua idee este legată de mecanismele de solidaritate fondul de modernizare, articolul 10C și de asemenea și redistribuirea de 10%. Aici aș dori doar să reiau faptul că elementul de, aceste elemente de solidaritate au contribuit la uh, constituirea unui consens între lideri pentru a avea o ambiție de ce, cel puțin 40% obiectiv global în 2014 și după cum s-a spus în dezbaterea din această masă, în vederea provocărilor de investiții, ă, acestea se vor aplica și în anumite state membre cu ă, venituri mai scăzute. Nu voi intra în toate detaliile acestor propuneri, dar vreau doar să vă spun că am dorit să creștem rolul acestui uh, sistem de licitație competitiv uh, care să asigure o valoare mai mare de mediu. În ceea ce privește fondul de modernizare, este foarte important aici să avem în vedere obiectivul inițial și anume să ne asigurăm că proiectele da, prin acest mecanism facilitează uh, evoluția în sectorul energetic. și că sunt mai multe amendamente care se referă la dimensiuni, la schimbarea componenței Consiliului de Administrare și aici trebuie să ținem cont de obiectivele inițiale. După aceea, ultima mea idee în legătură cu povara administrativă. La comisia dumneavoastră am auzit de mai multe ori, nu doar în dezbaterile despre ITS, că ar trebui să fim ambițioși și să avem o povară administrativă cât mai scăzută. Și aș dori să vă amintiți de acest obiectiv atunci când discutați amendamente la acest această legislație. Iau notă totuși că anumite dintre amendamente se opun acestui principiu de uh, scăderea poverii, poverii administrative. De exemplu, recalcularea reperelor de la zero înainte de începerea um, perioadei de, tra- perioadei de tranzacționare sau un exercițiu de realocare la fiecare doi ani și mai sunt și alte proiecte de exemplu, uh, evaluare de, de calitate. Bineînțeles, suntem uh, aici pentru a vă asculta, pentru a, vedea, pentru a avea ținte mai bine focalizate, pentru a avea o industrie competitivă, însă aș dori să solicit uh, opțiuni pentru că aceste uh, alegeri trebuie să se uh, conformeze cu principiile unei mai bune reglementări. Promit să revin cu clarificări suplimentare dacă va fi nevoie. Bineînțeles că suntem deschiși uh, către discuții noi și așteptăm un acord în legătură cu acest dosar foarte complex. Vă mulțumesc. Mr. Rapporteur. Domnule Federle, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea pe care am purtat-o dovedește cât de important este dosarul și cât de multe opinii există pe marginea sa. Trebuie să avem uh, uh, o să fim cât mai deschiși în momentul în care discutăm acest sistem ETS. Trebuie să ascultăm toate opiniile. Știm că industria uh, are viziuni diferite asupra acestui sistem, uh, dar trebuie neapărat să ținem cont de viziunile industriei. Știm, pe de altă parte, că și regiunile au propriile lor uh, viziuni și așteptări. Um, sistemul ETS uh, afectează până la urmă viața noastră a tuturor, deci trebuie să ținem cont de aceste viziuni diferite și așteptări diferite. Vreau de asemenea să mulțumesc și Comisiei pentru tot ceea ce a făcut. A ținut cont de diferitele de, de diferitele noastre solicitări de informații. Avem multe de făcut și pe viitor și Consiliul este cam divizat pe, pe temă. Deci, iată, multe, multe de făcut. Doamna Grostest, a, a atras atenția asupra unui subiect foarte important. Cine sunt cei, a, cei mai a, vulnerabili dintre vulnerabili? Ei, deocamdată discuția este în curs, dar cu siguranță vom reuși să ajungem la o soluție, pentru că dacă nu găsim o soluție, uh, Uh, nu o să uh, venim cu niciun fel de direcție pe care să o punem la cunoștință, să aducem la cunoștința Comisiei Envi și asta nu ne dorim niciunul dintre noi. Domnul Martin spunea că vom mai avea multe ședințe, e drept, multe vor mai urma, dar ne asumăm această responsabilitate. Mulțumesc, stimate coleg, mulțumim pentru eforturile noastre. Stimați colegi, mâine, la ora 5 după amiaza, avem o ședință comune a ITRE uh, cu cult pe tema industriilor creatoare. Mâine, la ora 5 după amiază. E foarte, foarte importantă ședința. Peste o oră <laughs> voi pleca la Bratislava, noua capitală, să zicem, a președinției uh, Consiliului Uniunii Europene. Dar mă voi întoarce mâine seara. Poate nu chiar înainte de începerea acestei ședințe comune. Prin urmare, uh, domnul Rubi, cel mai vechi membru al comisiei uh, noastre, mă va înlocui. Domnul Rubic este foarte, foarte tânăr, dar e membru al Comisiei ITRE de vreo 17 ani încoace. Și pentru că are deja această experiență acumulată, domnia sa mă va uh, înlocui mâine de la ora 5. Uh, dar eu voi încerca să mă alătur dumneavoastră cât mai curând cu putință. Domnul Federle, pentru că e ultima ședință din sesiunea aceasta, Vreau să mulțumesc tuturor colaboratorilor, colaboratorilor ITRE, uh, chiar dacă nu-i cunoaștem pe toți după nume, vreau să le mulțumesc colegilor din această comisie și nu în ultimul rând, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate eforturile dumneavoastră, pentru faptul că sunteți întotdeauna aici. Chiar astăzi la ședința coordonatorilor spuneam uh, că Uh, noi, uh, membrii, venim, dar și plecăm. Dumneavoastră însă sunteți tot timpul aici și, și trebuie să vă mulțumim pentru asta. O vacanță plăcută tuturor! Domnul președinte, mulțumesc. E foarte politicos din partea dumneavoastră, dar de fapt ați anticipat cele pe care vreau să le spun eu mâine la șase și jumătate, dacă mă întoarce de la Bratislava până atunci. Oricum, mâine mă înlocuiește domnul Rupich. Mulțumesc uh, mult tuturor, vă mulțumesc pentru colaborare, ne revedem mâine.